al Parlamentului European în calitate de cetățean, în calitate de jurnalist, aș dori să-mi exprim uh, indignarea și să condamn ferm